herr präsident! so liebe kolleginnen und kollegen der präsident war pünktlich und deswegen habe ich gesagt fangen wir mal an. președintele dragi colegi vom începe ședința deși nu au ajuns încă aici toți colegii noștri dar domnul comisar se află aici. Bun venit, domnule comisar, domnule vicepreședinte al comisiei și sper să-și facă apariția și Consiliul. Vom relua, deci, lucrările noastre. Procesul verbal al întâlnirii de ieri a fost deja amânat. Există obiecții față de acest proces verbal? Nu? Atunci acestea sunt adoptate. Vom asculta acum declarația Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește reinstalarea prizonierilor de la Guantanamo și în legătură cu deținerea ilegală de prizonieri de către CIA. Dau cuvântul întâi domnului Alexander Fondra. So,